bine acest raport. Și urmează pe ordinea de zi intervențiile cu durata de un minut. Vă reamintesc, sunt intervenții cu durata de un minut. Vă rog să respectați timpul alocat. Și începem cu doamna Bocșor. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte, dragi, doamnă președinte, dragi colegi. Sunt uh, vicepreședintă CULT și subliniez că pe 28 februarie Academia Americană pentru Film a organizat decernarea premiilor Oscar. Am fost încântați uh, pentru că am avut uh, o nominalizare a unui film uh, din Ungaria uh, pentru film străin și uh, iată că am câștigat succesul fiind doar pentru Ungaria, ci și pentru Europa. Filmul Son of, filmul Son of Soul se bucură și de un Golden Globe, și de un premiu la Cannes, și de un Independent Spirit Award ca cel mai bun film străin. De asemenea, în ultimii ani au fost mai multe asemenea povești de succes, iar acest lucru duce la îmbogățirea culturii europene. E important să susținem creațiile europene. De acest fel, este un succes pentru industria europeană de film, precum este și pentru Ungaria, în egală măsură. Mulțumesc! Uh, thank you. Mulțumim! Doamna Cabezon Ruiz. Grazie, señora presidenta. Mulțumesc, doamna președinte. Hepatita C este o boală tăcută care afectează cel puțin 14 milioane de europeni. Aproximativ 25% din cei infectați sunt cunoscuți, dar ceilalți încă nu au fost identificați, deși știm că ei există. Hepatita C, după cum știți, se uh, contractează prin schimbul de fluide corporale, prin relații sexuale și așa mai departe și poate duce la complicații suplimentare precum uh, cancerul la ficat. După ce ne trebuie acum este un program european de detecție și uh, prevenire de către statele membre a hepatitei C avem nevoie de asemenea și de un registru al uh, bolnavilor de hepatita C, astfel încât să putem să-i urmărim pe cei cu care intră în legătură. Hepatita C Uh, reprezintă 18% din bugetul sistemului farmaceutic din uh, Spania. Deci este o boală foarte costisitoare. Avem nevoie de un plan european și solicit Comisiei Europene să facă un plan european pentru eradicarea hepatitei C. Mulțumesc. Mulțumesc, domnul Prețăl. Doamnă președinte, doamnelor și domnilor, în acest uh, Parlament în următoarea perioadă ne vom ocupa din nou de mai multe ori de așa numitul scandal uh, Volkswagen. Deja am creat o comisie care se ocupă de acest lucru. Scandalul uh, Volkswagen, așa se numește toată povestea, însă situația este puțin mai complicată, pentru că tocmai Consiliul Internațional privind uh, uh transporturile curate, ICCT, care a atras atenția autorităților americane asupra scandalului Volkswagen, a făcut mai multe teste și a descoperit că există probleme și la alți producători de automobile, printre care Citroën, Opel și Fiat. Doi dintre acestea, Opel și Fiat, aparțin concernelor uh, americane și de aceea vreau să vă atrag atenția astfel încât să vă dați seama că este vorba aici de mult mai mult decât de comportamentul uh, necorespunzător a unui singur concern auto. E vorba de un război economic care este purtat, uh, printre altele, de americani împotriva concernelor europene. Mulțumesc! Madam Harkin. Doamna Harkin. Astăzi am primit un e-mail de la Carmen Eggert, o profesoară de școală primară din West Cork, în Irlanda, și care oferă asistență refugiaților pe o insulă. Refugiații sunt uh, reținuți uh, într-o tabără de refugiați fără ajutor propice. Deja autoritățile uh, care oferă ajutor în regim de voluntariat sunt uh, uh, la capătul puterilor, iar uh, mie mi-a scris în e-mail profesoara respectivă, nu doar mie de fapt, ci tuturor eurodeputaților, pentru a oferi ajutor. Sper ca noi să reușim prin acest summit de astăzi să oferim speranțe, o soluție, un ajutor. Deocamdată însă nu vedem nimic concret. Sunt dezamăgită profund. Până la sfârșitul acestei luni se estimează că vor uh, fi în Grecia 130.000 de refugiați. Doar printr-o acțiune coordonată europeană vom reuși să rezolvăm problema, iar dacă liderii noștri nu pot contura o soluție, oricât de greu ar fi, atunci nu vor suferi doar migranții, va suferi chiar Uniunea Europeană în sine. Mulțumesc! Mulțumim, doamna Senra Rodriguez. señora presidenta as políticas neoliberais no sector primario europei. doamnă președintă politicile liberale din europa au dus la decesul uh, vieții marine de pe coasta țării mele. Au dăunat agriculturii din cauza modului în care PAC este organizat și din cauza modului în care politica de comună de pescuit este organizată. Acest lucru contribuie la o criză majoră pe care o suferim noi în agricultură și pescuit în Uniunea Europeană. Uniunea Europeană ar trebui să reacționeze. Ar trebui să găsească un pac adecvat și o politică de pescuit adecvată, astfel încât agricultura, comunitățile agricole și de pescuit din sudul Europei, din Spania și din Portugalia să supraviețuiască. Mulțumesc. Mulțumesc, domnul Maragal. Hoy, una vez más, reunión Unión Europea-Turquía sobre refugiados. Mulțumesc. Astăzi uh, are loc o nouă reuniune UE-Turcia pe problema refugiaților și trebuie să recunoaștem că situația se află într-un impas. Nu există un nou acord. Și mi se pare că Europa privește, dar pare că nu vede ceea ce se întâmplă în Turcia cu PKK-ul, uh, problema turcilor care sunt ținuți uh, prizonieri în casele lor. Și vedem că Europa, de asemenea, închide ochii la faptul că sunt jurnaliști care sunt arestați și urmăriți în justiție doar pentru că își fac meseria. Și Europa vrea să plătească acestui stat polițienesc, Turcia, să um, păstreze, să țină în frâu uh, valul de refugiați și să pedepsească în același timp Grecia, care nu reușește să uh, mai gestioneze valul. Mulțumesc, domnul Acar. O problemă locală și să vă spun că mă opun în noi treceri peste Tamisa. Nu e vorba despre dacă Uniunea Europeană e bună sau nu. Va fi sporită poluarea, traficul și uh, blocajele rutiere. Și uh, oamenii vor fi îndepărtați de la casele lor. Se prea poate ca circumscripția mea să nu fie așa de importantă pentru unul, dar noi vom lupta și vă garantez că guvernul va ieși prost din această ecuație. Sorry, nu este doar circumscripția mea, e casa mea și împreună și uniți noi vom lupta împotriva acestui proiect peste Tamisa. Um, thank you. Madam Bilde. Doamna Bilde. Merci, Madame la Présidente. Mulțumesc, doamnă președinte. 800 este numărul balenelor care sunt masacrate în fiecare an în insulele Faroe. Și aici vorbim de mai multe balene ucise decât sunt necesare pentru consumul populației locale. Consumul cărnii de balenă reprezintă un risc de sănătate umană pentru că conține mercur și toxine. Copiii chiar au voie să se uite la modul în care sunt ucise balenele. Chiar dacă insulele Faroe țin de Danemarca și respect uh, tradițiile și nevoile alimentare, este nevoie să ne angajăm în negocieri cu uh, autoritățile acestor insule și cu Danemarca pentru a evita orice fel de risc uh, la adresa sănătății umane și pentru a încerca să punem uh, capăt acestei practici îngrozitoare. Uh, Uh, o civilizație este judecată după modul în care tratează animalele, spunea Gandhi. Cred că e timpul să punem punct acestui masacru și să nu mai fim compliși prin tăcerea noastră. Mulțumesc! Mulțumesc! Domnul Mato. Un adolescent moria hace un poco... Mulțumesc, doamnă președinte. O adolescentă a murit la Caracas acum mai multe zile pentru că nu existau uh, Eh, medicamentele care ar fi putut să-i salveze viața. Noi nu ne dăm seama ce se întâmplă în Venezuela, din păcate. Eh, suferința oamenilor de acolo. Nu există medicamente și produse medicinale de bază, eh, alimente. E o criză umanitară pe care nu am tolerat-o niciodată în Europa. Oamenii acestei țări nu merită acest lucru și nici nu merită de asemenea, nici prizonierii politici nu merită să putrezească în închisori. Eu sunt îngrijorată de soarta acestor uh, persoane, a prizonierilor politici. Și solicit Parlamentului să ceară eliberarea tuturor prizonierilor, tuturor uh, prizonierilor politici în Venezuela. a deținuților politici. Ei au nevoie de susținerea noastră, ar trebui să fie eliberați. Domnul Pițula. Mulțumesc foarte mult, domnul președinte. În ultimii 100 de ani a crescut cu 10 ani cantitatea deșeurilor și mare cantitate ajunge în mare. Ceea ce se întâmplă acum este rezultatul activității umane, o problemă transfrontalieră. De aceea ar trebui să vorbim despre ce se întâmplă acum în uh, Croația și vedem cum plajele, uh, concurenții aduc pe plaje uh, multe, multe deșeuri. Mulțumită inițiativelor locale și inițiativelor ONG-urilor, Acum uh, există activități de curățare, dar costul pentru mediu este foarte important și impactul asupra comunității de coastă este semnificativ, deoarece acolo se face turism. Toate aceste lucruri uh, nu sunt suficiente. Țările trebuie să coopereze pentru a uh, rezolva această problemă a deșeurilor marine, în așa fel încât să avem mări curate până în anul 2020. Mulțumesc! Mulțumesc, Doamna Iasloviesca. Mulțumesc, doamna președinte. Vreau să vă atrag atenția asupra unui lucru foarte important. Toate instituțiile europene, atunci când legiferează, ar trebui să facă niște reguli clare. Pentru că foarte adesea legile europene împiedică diversele organisme să opereze așa cum ar trebui, în mod eficient. Și asta dăunează și competitivității uh, economiei europene. Acest lucru este important atunci când vorbim despre revizuirea directivelor uh, privind detașarea lucrătorilor, spre exemplu, pentru că Comisia Europeană a uitat faptul că se implementează această directivă din 2014 și multe state membre din multe uh, organisme au solicitat Comisiei să nu vină cu legislație nouă, iar revizuirea legislației existente ar trebui să fie aplicată indiferent de prevederile de implementare. Mulțumesc. Mulțumesc, doamna Grapini doamnă președintă doamnă comisar stimați colegi internaționalizarea imm urilor nu trebuie să fie un slogan facilitarea accesului imm urilor la piețele terțe este un factor determinant în creșterea economică din uniunea europeană. specialiștii estimează că nouăzeci din creșterea globală va proveni din exteriorul uniunii europene iar piețele în curs de dezvoltare vor reprezenta șaizeci din pib ul mondial până în. două mii treizeci de aceea comisia are obligația să creeze un proces specific pentru sprijinul imm urilor pentru internaționalizare. în acest moment ue negociază două acorduri importante ttip ul și cel de investiții cu china. comisia trebuie să țină cont de aceste acorduri în primul rând de posibilitatea imm urilor de a opera pe cele două piețe și mai ales trebuie să țină cont în negociere pentru a putea internaționaliza imm urile din uniunea europeană să țină cont în acordurile comerciale de spiritul concurenței loiale și existența măsurilor de apărare comercială reciproce în piețele externe altfel procesul de internaționalizare este foarte lent și imm urile nu vor putea să opereze pe alte piețe în afară de piața internă. Mulțumesc, domnul Kelly. Eh, Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Discursul din această seară de un minut este despre siguranța furnizărilor cu, de gaz și Salut propunerile vinte din partea Comisiei în acest sens, propuneri practice și de bun simț. Trebuie să diversificăm furnizările și cu rezultatul COP21 e clar că nevoia de regenerabile este din ce în ce mai importantă dar uh, e nevoie de backup și aici, uh, ca rezervă, avem gazul, bineînțeles. Avem și GNL, acum uh, produs în America, Australia, Orientul Mijlociu. Comisia vine cu o propunere inteligentă de a avea terminale energetice, un terminal fiind în Irlanda, minunat în plan local, care ar ajuta să utilizăm în special resursele de gaz venit dinspre SUA, pentru ca mai apoi să fie transportate mai departe în Europa. Deci aș spera din tot sfârșitul să se întâmple asta și aș vrea să avem terminale de acest gen în Europa. E obiectivul deocamdată. Mulțumesc. Mulțumim foarte mult, doamna Ward. I wish to... Doresc să atrag atenția asupra situației umanitare îngrozitoare a refugiaților care trăiesc în condiții îngrozitoare în tabere improvizate în Uniunea Europeană și la granițele noastre. Sunt expuși vremii și stau în junglele de la Calais sau Dunkirk, Uh, taberele au fost uh, inundate sau distruse și le este foarte greu să treacă de iarnă și suferința lor intră în uh, contradicție directă cu demnitatea omului pe care s-a fondat Uniunea Europeană. Femeile și copiii din aceste tabere nu au nici măcar cele mai elementare nevoi îndeplinite aici. Iar noi nu îi ajutăm și din această cauză uh, traficanții uh, lipsiți de scrupule intervin. Am văzut uh, violența, am văzut că mulți au fost evacuați. Este mare păcat că cei care au fugit de Daesh sunt acum tratați atât de îngrozitor de uh, europeni. Noi ar trebui să mergem și să vedem aceste tabere cu proprii ochi și să vorbim cu unii din refugiați, așa cum am făcut-o și eu. Mr. Ciurcanu. Domnul Ciurcanu doamnă președintă în contextul economic și comercial actual instituțiile europene și naționale trebuie să acționeze eficient și coordonat pentru stimularea creșterii raselor de oi performante. ridic această problemă deoarece uniunea europeană se confruntă cu un deficit anual de aproximativ trei sute zero de tone de carne de ovine în condițiile în care consumul în acest sector este într o creștere permanentă iar la nivel mondial cererea de carne de oaie și miere este într o continuă expansiune și deficitul global este estimat deja la. douăzeci se impun așadar obiective de redresare ambițioase și politici eficiente pentru îmbunătățirea competitivității sectorului creșterii ovinelor în special în statele membre în care producția este deficitară raportat la efectivul de ovine. în această situație se află și românia care are cel mai mare potențial de creștere între țările uniunii europene adresez un apel ferm comisiei europene să sprijine concret și consistent creșterea raselor de oi performante în românia și în celelalte state în care se impune îmbunătățirea randamentului pentru asigurarea necesarului de consum și valorificarea oportunităților de export european. vă mulțumesc pentru atenție. Mulțumesc. Acum doamna von Storch. Astăzi s-au uh, reunit șefii de stat și de guvern cu Turcia cu privire la uh, summitul pentru migranți. Ruta Balcanilor se vrea închisă cu transmiterea mesajului că dacă închidem totul, efectul de tip magnet se va elimina. Dar Turcia nu are niciun interes. Dacă e închisă ruta Balcanilor, atunci Turcia nu mai are cu ce să șantajeze Uniunea Europeană. Erdogan nu mai primește miliarde, oamenii, oamenilor iarăși le pasă de încălcarea drepturilor omului și de libertatea presei în Turcia, de faptul că uh, sunt urmăriți și hăituiți curzii și creștinii. Turcia nu este soluția pentru criza refugiaților, nu are cum să fie. Da, e bine să fii prieten cu Turcia, dar uh, și e bine să critici Turcia acolo unde e necesar, dar să te bazezi pe Turcia în, în, criza migranților, mai bine nu. Mulțumim, mare cuvântul domnul Viegas. Mulțumesc, doamna președinte. Uh, avem o volatilitate a prețurilor agricole pe piață în acest moment și acest lucru periclitează activitatea agricolă și asta merge dincolo de economie și comerț. Mulți agricultori sunt în pragul falimentului și au nevoie de ajutor de urgență. Trebuie să ne eliberăm uh, agricultorii de forțele pieței și de forțele economiei libere. Avem nevoie de sisteme publice de garantarea prețurilor. În trecut i-am înșelat pe agricultorii noștri cu promisiuni false și cu instrumente financiare care nu le-au permis în niciun fel să-și asume riscurile uh, la care sunt expuși. Doar o gestionare publică a cererii poate permite uh, uh, agricultorilor de familie și fermelor mici să producă în mod eficient pentru toți consumatorii și să, respe- să respecte mediul. Mulțumesc, doamna Tonț. Mulțumesc, președinte. Mă bucură faptul că există date statistice în uh, raportul Comisiei cu privire la situația economică, însă cetățenii încă nu resimt această îmbunătățire. Deci, uh, statistica nu redă foarte fidel realitatea. Problemele structurale din Slovenia rămân trebuie continuată reforma pensiei, sistemul de sănătate trebuie modificat în continuare. La fel și uh, clasa de mijloc trebuie să nu mai fie împovărată. E nevoie de reforme structurale. Iar reformele acestea nu se întâmplă așa cum ne-am imaginat noi. Noi am vrut uh, să avem o sporire a capitalului bancar, dar băncile în continuare nu funcționează bine. Criza refugiaților nu trebuie să fie o scuză acum pentru stagnarea reformelor. Iar uh, posturile, ocuparea politică a anumitor posturi nu trebuie să fie permisă. Deci, doamnelor și domnilor, eu sunt foarte îngrijorată pentru țara mea, Slovenia. Mulțumesc foarte mult. Are cuvântul domnul Brennan. Um, doamnă președintă care sunt elementele pro și contra pentru agricultorii din marea britanie având în vedere apartenența la ue? în conformitate cu agri europe o companie de consultanță doar zece din cele mai eficiente ferme din regatul unit ar supraviețui în forma lor actuală de îndată ce se îndepărtează subvențiile din pac. Nu are niciun fel de plan de rezervă pentru ce se întâmplă în cazul în care plecăm din Uniunea Europeană. Subvențiile reprezintă 50-60% din veniturile fermelor din Regatul Unit. Asta înseamnă că un vot de a pleca ar fi un salt în abis, în necunoscut. Și aici nu vorbim doar de cap, de PAC. Uh, fermierii uh, din Regatul Unit se bucură și de libera circulație a lucrătorilor și au un acces foarte mare pe piața europeană pentru a-și vinde produsele și aproape două treimi din exporturile noastre ajung în Uniunea Europeană. Dacă plecăm, uh, acești fermieri ar ajunge uh, să aibă un acces din ce în ce mai restrâns pe piața uh, europeană. Deci uh, fermierii ar trebui să voteze în favoarea rămânerii în Uniunea Europeană. Mulțumesc. Domnul Marias. Mulțumesc foarte mult. Criza refugiaților din Grecia a atins uh, o cotă explozivă pentru că refugiații uh, Captive acum sunt 40 de mii, iar acest număr va crește până la 100 de mii până la sfârșitul lunii. Turcia în continuare sprijină, îi sprijină pe traficanți, iar traficanții aduc refugiații pe insulele Elene. Și uh, mai puțin de 400 de refugiați au plecat din Grecia. Politica europeană a făcut uh, ca Uniunea Europeană să fie într-un haos total. Uh, Poporul elen uh, trebuie ajutorat. Uh, însă eu cred că singura soluție este ca Grecia să plece din Schengen. Grecia, ca și stat Schengen, oferă documente de călătorie Schengen refugiaților, iar acești refugiați mai târziu ajung în Germania. Deci Grecia ar trebui să suspende Dublin 3 și să impună un embargo financiar pentru Scopie și Firom, pentru că nu și-au deschis frontierele. Frontierele au fost închise ilegal, iar secretarul general ONU, Ban Ki-moon, a vorbit chiar și el despre asta. Mulțumesc. Mulțumesc. Domnul Șogor are cuvântul. Nem okozott nagy meglepetést, hogy vannak olyan demokratikusan megválasztott képviselők itt ebben. Mă surprinde faptul că sunt uh, anumiți eurodeputați aleși democratic care consideră că în țările lor nu există niciun fel de minorități naționale și uh, toate persoanele care vorbesc despre nerespectarea drepturilor minorităților uh, pare se că ar ataca un statul membru de unde provin. Uh, și există și grupuri, partide în acest Parlament care, care cred în uh, niște idei radicale, nu foarte departe de ideile extremiste. Cel de-al doilea ar articol din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene subliniază faptul că e nevoie să respectăm drepturile minorităților naționale și anumite state membre nu facă acest lucru, nu respectă acest articol. Comisia ar trebui să fie atentă nu doar la chestiuni legate de siguranță alimentară, de exemplu, ci și la respectarea drepturilor minorităților. Pentru că acest lucru periclitează democrația și nu putem să ne permitem să avem taburi și idei, uh, um, chestiuni de care ne este teamă. Domnul Eli președinte. Europa trebuie să ai grijă, pentru că istoria s-ar putea să se repete, iar noi, oamenii, trebuie să facem ceva, pentru că întotdeauna există printre noi oameni care nu își servesc uh, uh, conaționalii sau națiunile, deși li s-au acordat uh, uh, puteri democratice. Ei chiar încearcă să submineze această democrație și acești lideri politici uh, din păcate, au mult succes atunci când avem haos politic. Uh, astăzi, Uniunea Europeană se află din multe puncte de vedere în haos. Și primul ministru al Ungariei a venit acasă spunând că a, pus, a avut veto în uh, această procedură. Mult heten. Ungaria nu funcționează în ceea ce privește aparatele de vot. Chiar săptămâna trecută au fost, civilii au fost împiedicați să depună o cerere de referendum. Mulțumesc, domnul Arnott. Urmărim uh, dezbaterea uh, despre cetățenii uh, reținuți în India și cererea lor de eliberare pe cauțiune n-a fost onorată și dacă dacă uh, s-a comis o ilegalitate, atunci compania ar trebui să suporte consecințele, nu contractanții individuali care pur și simplu au fost uh, uh, la un momentul greșit în locul greșit. Acești oameni sunt paznici cu calificare foarte bună, care ofereau protecție. Eu am văzut cu ochii mei diplomele lor, am copii aici ale licențelor de export care arată că exportul se făcea legal, exportul de arme și că încadrarea în calendar era perfectă. N-am decât respect uh, pentru lupta guvernului indian împotriva uh, comercializării ilegale a armelor. De data aceasta chiar n-a prins pe cine trebuie. Deci cer guvernului indian să revizuiască această cauză și să îi elibereze pe cetățenii din circumscripția mea. Mulțumesc, domnul Zedovski. Děkuji, paní předsedající doamnă președintă. Doamnă comisar, situația la granița dintre Grecia și Macedonia este de nesuportat. Și nu mai este o surpriză, pentru că Grecia până în acest moment nu a început să verifice în mod adecvat imigranții la sosire. Așa ar trebui să se întâmple, dar realitatea este cu totul alta. Și tocmai de aceea, mii de oameni s-au strâns acum de-a lungul graniței macedonene, una din țările de tranzit către Europa Centrală. Cu toții ar trebui să nu mai închidem ochii. Granițele noastre, care nu sunt gestionate așa cum trebuie, permit și unor indivizi periculoși să intre în Uniunea Europeană și trebuie să oprim acest flux. Doresc să le mulțumesc tuturor celor care sunt în continuare aici. Mulțumesc. Mulțumesc, domnul Pavel. Mulțumesc, doamna președinte. Stimați colegi, accesarea și utilizarea cu succes a fondurilor europene reprezintă pentru, pentru multe comunități din țara mea, în special cele din mediul rural, poate singura șansă la dezvoltare sau singura șansă pentru un viitor mai bun. acest parlament împreună cu comisia europeană trebuie să țină seama însă și de realitățile din teren și de problemele cu care se confruntă aceste localități. trebuie să cerem împreună guvernului româniei să ia măsuri urgente astfel încât să faciliteze accesul comunităților rurale la programele finanțate de uniunea europeană. proceduri simplificate proiecte șablon și un fond național de cofinanțare pentru comunități ce nu își permit această cofinanțare sunt lucruri foarte ușor de uh, făcut și chiar rapid. după alegerile locale din acest an toți primarii consilierii locali și județeni trebuie să își concentreze întreaga energie pentru accesarea acestor finanțări. nu ne mai permitem încă un exercițiu bugetar în care să pierdem fonduri europene ba mai mult trebuie să căutăm parteneri în țările uh, state membre pentru a accesa direct fondul de la comisie. vă mulțumesc mult doamnă președintă și la mulți ani tuturor doamnelor și domnișoarelor! Uh, doamnă Mulțumesc, doamnă Președinte, doamnă comisar industria oțelului din europa suferă din cauza prețurilor crescute la energie și mai ales ca urmare a mm, sistemului ETS cu captarea carbonului. Prețul energiei în Europa sunt de două ori mai mari decât în SUA. În plus, în SUA, industria oțelului a reușit să își reducă emisiile CO2 fără ETS și guvernul nu, nici nu se gândește să ofere Chinei statutul de economie de piață. E vorba de o capacitate de 400 de milioane de tone ca rezultat uh, al implementării unor subvenții. Și uh, vreau să vă spun că situația se uh, înrăutățește pentru că avem ca și competitor direct China. Departamentul SUA a uh, Uh, dat măsuri de antidumping pentru oțelul de proastă calitate venit din China, cu taxe vamale de 65% pentru oțelul din China, pe când la noi e vorba de doar 14-16%. Deja uh, înainte de ETS, Asociația Uniunea Producătorilor de Oțel s-a plâns pentru că se va reduce capacitatea acestei industrii la jumătate. În următoarele 10 luni să vedem dacă va supraviețui această industrie europeană. Vă mulțumesc! Doamna Sacofara sau Sacorafa. Liderii celor 28 de state membre uniunea europeană acum este doar o ruină. uniunea europeană în forma sa actuală nu poate să respecte luptele comune responsabilitățile comune și angajamentele comune. Este incredibil să vedem discuțiile care au loc în Uniunea Europeană atunci când vine vorba de refugiați. Vorbim de decizii unilaterale care au fost luate pe baza unor argumente care țin de naționalism și de o privire pe termen scurt. Deciziile comune nu sunt respectate, textele nu sunt decât uh, vorbe pe hârtie. Chiar credeți că Grecia poate să suporte toată răspunderea Uniunii Europene în ceea ce privește refugiații? Chiar credeți că soluția uh, este o compensație financiară. Singura soluție este o trecere sigură a refugiaților și o primire a lor în toate țările europene. Mulțumesc. Doamna Monteli, intervenție fără microfon. Mulțumesc. Uh, vânătoarea cu câini galgo este o tradiție care a dus la o derivă de neacceptat. Uh, mii de vânători sunt, uh, se dedau la maltratarea animalelor Uh, fiecare an sute de mii de câini sunt uh, arși de vis, sunt maltratați, sunt înfometați. Iată, asta este uh, trista soarta acestor animale. Stăpânii, chiar de cei mai sadici, îi leagă cu o coardă la gât, cu o zgardă care este nici prea strântă, nici prea largă, astfel încât să se asfixieze într-un timp cât mai lung Uneori, uh, animalele sunt uh, date la gazare fără să fi fost uh, trimise spre adopție măcar. Toate aceste acțiuni sunt uh, uh, de neacceptat. Uh, textele europene în ceea ce privește bunăstarea animalelor ne obligă să ținem cont de acest lucru. Kant spunea că cruzimea față de un animal este cruzimea față de oameni în sine. Cred că este nevoie de programe de educație și este nevoie de asemenea de aplicarea regulilor care au fost votate de acest Parlament. Uh, stimate popor spaniol, de ce comiteți aceste atrocități? Domnul Corvin Miche. <clears throat> Mulțumesc, doamnă președinte. În urmă cu câteva luni am spus aici, în această încăpere, că domnul Schulz e o persoană responsabilă de succesul Frontului Național în Franța. Oamenii m-au ridiculizat, dar pot să vă spun cu satisfacție că ieri domnul Grof, ministrul de justiție din Regatul Unit, a spus că Uniunea Europeană este răspunzătoare de uh, succesele naționalismului în Europa. E adevărat și, din păcate, noi nu predăm cibernetică, nu uh, învățăm pe nimeni că fiecare acțiune are un efect arătăm doar că uh, Uniunea Europeană este, plutește undeva în neant și eu vreau ca Uniunea Europeană să fie distrusă. <laughs> Mulțumim foarte mult, am încheiat sesiunea cu, cu, durata de un minut, cu intervenția cu durata de un minut. Domnul Gianluca Bonanu, eurodeputat, a depus o cerere de apărare a imunității sale într-o anchetă uh, penală